So, ladies and gentlemen, I think we should make a start. și domnilor, cred că ar trebui să începem. Suntem puțin în uh, urma orarului. Am așteptat ca toată lumea să ajungă. Prin urmare, dacă v-ați putea ocupa locurile, v-aș fi recunoscător. Avem două puncte pe ordinea de zi până la ora 4 și jumătate în această după-amiază, când vom avea întâlnirea coordonatorilor. În primul rând vom discuta un aviz al Comisiei Econ pentru un sistem comun al taxei pe tranzacțiile financiare. Domnul Engel este raportorul nostru. Avem un raportor din numără Corea de Campos Mandes. Domnul Camp a vorbit pentru vers, da, poate. Domnul De Jong cu siguranță e prezent. Nu știu dacă vorbește numele grupului meu. Rămâne de văzut. Să continuăm așadar. Există un reprezentant al comisiei? Da. Domnul Dima. Prin urmare, domnule Angel, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din câte am înțeles, este un prim schimb de opinii Cred că ar trebui să continu în engleză deoarece am analizat subiectul recurgând la documente în uh, engleză, iată de ce voi recurge la mă exprimă în această limbă de această dată. Doream doar să scot în evidență câteva puncte importante care cred că sunt relevante în ceea ce privește analizarea propunerii de uh, taxă pe tranzacțiile financiare despre care voi vorbi uh, prescurtat ca fiind TTF pentru a economisi timpul uh, pe care îl avem la dispoziție. Cred că știți cu toții la ce anume se va aplica. Este o taxă financiară în uh, sensul uh, strict al cuvântului, nu acea taxă pe care trebuie să o achite fiecare dintre noi și nu e vorba de un credit pentru consum sau ceva similar. Facem această propunere deoarece credem că este relevantă pentru funcționarea pieței interne. În aviz nu putem uh, propune ceva ce nu ar fi relevant pentru piața internă. Iată de ce este important pentru ultimele puncte pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră. Comisia a anexat un studiu de impact propunerii sale un studiu de impact care afirmă, în primul rând, că venitul de pe urma taxei va fi în jur de 57 de miliarde de euro. În același timp, va exista un impact asupra evoluției creșterii, care va fi de același ordin de mărime. Acest lucru ar uh, însemna că vom câștiga ca venit fiscal, ceea ce am uh, pierde ca venit uh, economic care nu s-ar genera. Acest lucru mă face să cred și e un lucru pe care va trebui cu siguranță să-l aprofundăm cu comisia dacă ar fi într-adevăr rațional să știm ce s-ar întâmpla dacă aceste rate ar fi diferite, dacă poate am putea câștiga mai mult decât ceea ce pierdem prin acea creștere negenerată. Și acest lucru este extrem de relevant în contextul viitor. Ratele propuse de comisie a fost de 0,1% pe tranzacțiile financiare în generale și 0,01% pe uh, operațiunile derivate. Se consideră că operațiunile derivate în zona geografică acoperită de această taxă ar putea scădea cu 70%. De asemenea, se estimează că zonele de, cu o altă frecvență de tranzacții ar putea să scadă cu 90%. Nu sunt un fan al tranzacțiilor de înaltă frecvență și cred că foarte mulți uh, dintre dumneavoastră de asemenea nu sunt. Și acest lucru n-ar uh, justifica, prin urmare, afirmația că dacă deja mm, luăm în vizor dispariția de întreprinde și de activitate uh, într-o marjă de 70 până la 90%, am putea asocia acest lucru cu o afirmație de tipul dorim sau nu dorim acest lucru și dacă nu dorim acest lucru putem crește ratele. Dacă dorim acest lucru, ratele propuse sunt corespunzătoare. Prin urmare, uh, la sfârșitul zilei va trebui să ajungem la o concluzie referitor la care este proporția pe care o considerăm corespunzătoare pe piața internă. Există alte două comisii care vor, își vor prezenta opinia referitor la acest subiect. Cred că DEVE va spune că produsul acestui nou element de taxare va trebui să fie folosit în primul rând pentru a corespunde angajamentelor pe care și le-a asumat uh, Comisia de-a lungul globului, deosebi în uh, asistența acordată țărilor pentru combaterea efectelor uh, schimbărilor climatice. Putem face acest lucru doar dacă veniturile generate de această tra- tranzacție, această taxă asupra tranzacțiilor financiare va ajunge la bugetul comunitar. Iată de ce este important ca acest, um, să fie făcută o resursă cunoscută și pentru ca să fie făcută o resursă cunoscută trebuie aplicată de-a lungul întregului teritoriu al Uniunii Europene pentru că în caz contrar nu poate deveni o resursă proprie. Iată de ce mi se pare că este o chestiune foarte importantă pentru uh, Comisia privind piața internă. Din câte am înțeles, uh, și um, activitatea depusă de Econ uh, vizează acest subiect, lucru care ar putea face ca în cele din urmă ca această taxă să nu fie aplicată de lungul întregii Uniunii Europene, ci doar în zona euro. Nu este o invenție a Econ, ci, dacă ascultați spusele șefilor de guvern, precum Franța sau uh, Germania, declarațiile merg pe acest făgaș. Nu există însă o piață internă a zonei euro. Există o piață internă a Uniunii Europene în sine. Și acest lucru mă face să cred că aspectul cel mai important pe care ar trebui să-l stabilim aici este că această taxă trebuie aplicată în Uniunea Europeană ca atare și nu pe un teritoriu de dimensiuni mai mici decât Uniunea Europeană cu piața sa internă. Baza legală, baza juridică este legată în parte de îmbunătățirea funcționării pieței interne și de a evita distorsiuni pe piața internă. Din nou, un raționament care este justificat doar dacă taxa se aplică pieței interne a Uniunii Europene și nu doar unui fragment al acesteia. Aș spune, prin urmare, pentru a conchide, că există două aspecte relevante, după părerea mea. În primul rând, un subiect pe care l-am menționat în ultimul rând, teritoriul de aplicare, suprafața de aplicare a taxei, având în vedere impactul probabil al taxei asupra unor anumite categorii de tranzacții financiare și de schimburi comerciale, dacă nu ar fi mai bine să încercăm să combinăm o serie de măsuri de reglementare. Nu cred că tranzacțiile de înaltă frecvență contribuie la îmbunătățirea pieței financiare Acestea erau părerile mele inițiale. Acum aștept cu nerăbdare o părere a dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Prin urmare, profesorul Corea de Campos va răspunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-i mulțumesc raportorului pentru introducerea foarte bună pe care a făcut-o la acest subiect. În aparență este un subiect destul de ușor, însă nu este așa, e vorba de un subiect extrem de complex. Criza financiară a fost rezultatul unui comportament neadecvat pe piața financiară și care a presupus costuri crescută pentru țările europene. E nevoie la ora actuală de coordonare globală, lucru care este destul de greu de pus în practică în momentul de față. Putem observa că și în cadrul Uniunii Europene există dificultăți. O serie de membri întâmpină rezistență, de îndeosebi, statele, îndeosebi Regatul Unit al Marii Britanii, însă ar trebui să evităm acest lucru deoarece E vorba de un pas înainte pe calea cooperării globale. Armonizarea regulilor privind TTF ar trebui să fie binevenită pentru măsurile, pentru motivele menționate în această propunere. E vorba de rate minime propuse. Acest lucru este într-adevăr un factor care are un caracter îndoielnic și care ar putea determina anumite companii să-și mute resursele financiare de-a lungul continentului. Propunerea transaction is made, that is... Propunerea utilizează criteriul rezidenței, care nu e întotdeauna relevant. E un aspect care e recunoscut că reduce factorul de pârghie al activității. Un domeniu, o gamă diversă de instrumente sunt incluse în propunere. Există excepții pentru tranzacțiile BCE și ale băncilor centrale naționale. Excepțiile pot fi periculoase, dar cele de aici pot fi de înțeles pentru că uh, există deficiențe în transmiterea politicii monetare și ar putea să ducă la o pierdere de control de către Banca Centrală Europeană. De asemenea, dacă scopul textului este să descurajeze tranzacțiile speculative, aceste tranzacții par să iasă din sfera de aplicare propunerea nu e foarte detaliată în legătură cu modul în care s-ar transmise uh, efectele în economie. Deși e adevărat că incidența directă asupra instituțiilor financiare care se ocupă de aceste instrumente, nu există totuși amănunte în legătură cu cât de mult pot să transmită costurile către gospodării Propunerea nu se ocupă de chestiunea acestor fluxuri economice și cum afectează transmiterea impozitului sau taxe respective. Aspecte care pot fi importante pentru că dacă companiile pot să facă aceste mutații, atunci două obiective nu vor fi atinse. Descurajarea unor comportamente și contribuția instituțiilor financiare la acoperirea costurilor crizei financiare, ceea ce ridică o preocupare suplimentară adică prin includerea tranzacțiilor cu BCE în domeniul de aplicare al textului, ridicând costul finanțării pentru bănci. Dacă acestea sunt transmise în marea parte a economiei, asta mărește costul investițiilor, chiar pentru instituții nefinanciare, cum ar fi companii și gospodării, cu un impact negativ. Pe de altă parte, dacă nu poți să <clears throat> transmite aceste costuri în altă parte, rămâne de văzut în ce măsură, măsură poate afecta bilanțul într-o perioadă în care soliditatea financiară este pusă sub semnul întrebării. Veniturile estimate ar trebui întotdeauna să fie luate cu precauție pentru că depind de diverse ipoteze economice care întotdeauna pot fi puse sub semnul întrebării. Cu toate acestea, marea diversitate de estimare arată că studiile s-au ocupat de mai multe scenarii. Faptul că nu e niciun obiectiv clar în legătură cu modul în care să se cheltuiască aceste fonduri, mm, doar o sugestie vagă, cum că veniturile ridicate ar putea fi utilizate pentru a înlocui contribuții naționale. Par să arate că acesta va fi o creștere de <clears throat> taxe fără reduceri care se echilibreze. Ca de obicei, acestea ar trebui să fie hotărâte cu precauție, mai ales în perioade de fragilitate economică. Mulțumesc! Thank you very much. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Mendes. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a plăcut abordarea anglosaxonă a lui Frank. Era o glumă, spune vorbitorul, dar uh, a, am preluat gluma de la el și mi-a plăcut. Dar sunt de acord și cu argumentele. Sunt multe întrebări și răspunsuri. Mă întreb, de ce să introducem într-o astfel de poziție. Vedem că e o resursă proprie a Uniunii Europene, atunci e nevoie de acordul celor 27. O facem pentru a evita tranzacții financiare inacceptabile mm, cu implicarea băncilor în criza financiară, atunci trebuie să precizăm mai bine ce fel de tranzacții vrem să taxăm și ce tranzacții nu și cred că poate să ajute o astfel de propunere pentru a face întregul trafic financiar mai transparent, ceea ce e cam dificil acum. Aceste lucruri sunt foarte importante și e nevoie de răspunsuri la aceste întrebări. Am o întrebare. Ieri comisarul Șemeta a anunțat o nouă evaluare de impact pe această temă are ceva de a face cu calendarul, putem să amânăm pentru că așteptăm evaluarea de impact, pentru că dacă nu discutăm faptele și cifrele de care dispunem acum și poate că ele se modifică între timp, poate ne schimbăm părerea când vin noile valori de impact, noile cifre și date. Deocamdată nu pot să sprijin ideea așa cum e și am dubii. După cum au anunțat și colegii și au adus argumente, Cred că e bine să știm care e prețul pentru fiecare gospodărie europeană, dar ar fi bine să știm de asemenea cât de multe tranzacții se vor realiza în afara Uniunii Europene și câte instituții financiare vom pierde până în urmă. Și poate ar fi bine să ne concentrăm pe abordarea globală. Aș vrea, de fapt, să propun să ne înnoim calendarul până când vom primi noua evaluare de impact din partea Comisiei. Very much. Președinte, mulțumesc. Emily, vrei să vorbești din partea verzilor? Da. În primul rând, nu sunt raportor din umbră, este Pascal Confin și da, Probabil că îl vedeți, un, o să-l vedeți la un moment dat. Cred că pot să acoper poziția noastră ca grup destul de bine. Mai întâi, pe ansamblu, în general, suntem foarte favorabili ideii unei taxe pe tranzacții financiare europene, din mai multe motive. Unul foarte evident al justiției politice. E corect ca acest sector să contribuie la reconstruirea economiei reale. E un argument bazat pe dreptate, pe justiție. În al doilea rând, care efecte pozitive de reglementare, de legiferare. Trebuie să ne gândim la cine va plăti, în special cei cu tranzacții de înaltă frecvență, cu tranzacții foarte speculative. Nici măcar nu e vorba de oameni, ci de calculatoare care fac tranzacțiile. Și da, e partea lumii moderne, dar s-a dovedit și că e o cauză majoră a crizei. Faptul că nimeni n-a știut, de fapt, ce elemente sunt acoperite și ce elemente nu. Deci are un efect de legiferare pe acea parte a sectorului financiar care își asumă cele mai mari riscuri și ni se pare un lucru bun. În al treilea rând, e un venit sau un posibil venit. Totul depinde de uh, cum e proiectat, de cât de mult se pierde în PIB și în locuri de muncă, eu cred că poate să fie un venit substanțial, poate chiar mai mare decât estimează Comisia, depinde și de procentul respectiv. În al patrulea, în legătură cu creșterea economică și locurile de muncă, în țara mea sunt discuții cu privire la efectele negative și trebuie să ne gândim la ce fel de creștere și economică. Tocmai am pierdut 9 milioane de locuri de muncă în Europa din cauza acestei crize. Desigur că îmi pasă de fiecare loc de muncă, dar avem nevoie de durabilitate în economie și în sectorul financiar. Dacă acel sector financiar trebuie să fie puțin mai mic pe viitor ca să fie durabil, nu m-ar deranja. Apoi, tot în legătură cu veniturile, unde să meargă? Să fie resursă proprie europeană sau să meargă înapoi la nivel național? Cred că putem ghici pozițiile din Parlament, de la Comisie și apoi din partea statelor membre pe de altă parte. Da, noi suntem, suntem în favoarea unor resurse proprii europene din partea verzilor. Nu e niciun secret, nu sunt sigură că e posibil deocamdată. Cred că fiecare ministru de finanțe caută venituri. Dacă va fi o taxă, cred că o să se lupte foarte greu să pună mâna pe ea, dar asta e în capitolul următor. Deocamdată cel mai important este să o avem, această taxă. Apoi, cred că trebuie să spunem cu glas răspicat că Comisia n-a făcut o propunere completă, are puncte slabe, serioase, nu e bine proiectată, n-ar trebui să fie doar, uh, să spunem, da sau nu pentru o tranzacție, o taxă pe tranzacțiile financiare, ci cum e realizată. În primul rând, limita geografică în sugestia Comisiei. Ar trebui să ne asigurăm că e un model mai degrabă inspirat de Regatul Unit, care se aplică tuturor companiilor înregistrate, dar se va aplica și în afară, dacă tranzacționăm și în afară. Asta înseamnă că și companiile străine vor contribui. Putem să vedem că o mare parte din <clears throat> veniturile britanice sunt de la companii din afara City of London, care n-a devenit mai mic din cauza acestor taxe. Deci nu ar trebui să ne temem atât de mult de faptul că va fi o fugă a capitalului dacă reușim să proiectăm bine această taxă. Iar propunerea Comisiei de acum este cea de inspirație suedeză care s-a dovedit că nu funcționează. Deci ar trebui să fie o corecție a proiectării. Al patrulea element în legătură cu consumatorii legat de comisia noastră. Cred că unii spun că aceste taxe suplimentare vor fi transferate în jos până la consumatori individuali și până la urmă ei o să plătească această taxă. La asta nu putem răspunde decât da, e un risc, așa stau lucrurile, dar trebuie să lucrăm la transparență pe piața bancară pentru opțiunea opțiune reală a consumatorilor să vadă ce se întâmplă și eventual dacă există și o tendință sistemică de a transfera povara către consumator, să găsim uh, o acțiune, nu știu ce putem face, pentru că e piața liberă, se stabilesc prețurile uh, sau le stabilești tu ca bancă, dar pe de altă parte, dacă sistematic le arunci pe umerii consumatorului, trebuie să ne gândim la anumite acțiuni. Și un ultim aspect legat de calendar, cred că trebuie să fie acum. Trebuie să inspirăm Comisia să facă o treabă mai bună. Deci cred că e momentul ideal ca noi, ca Parlament, să ne implicăm. Da. Uh, Dennis de Jong. Președintele, domnul de Jong. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mi-au venit în minte mai multe comentarii și sunt interesat și de tehnica la serviciu, doamna Terunen. Cred că trebuie să ne întrebăm dacă această tehnologie trebuie discutată aici sau mai degrabă la Econ. Dacă hotărâm să facem ceva în acest sens, dar nu vreau să discut acum. Mai întâi niște comentarii. Prima întrebare a domnului Engels a fost foarte bună. Vrem cu adevărat aceste tranzacții de nanosecunde să continue sau... Nu cred că se pot interzice doar în Europa, pentru că acele tranzacții vor avea loc în altă parte. Ce se poate face și un lucru pe care îl putem prelua este următorul. Dacă există o țară în dificultate în Europa și are un plan de salvare în derulare, Dacă vedem că situația e agravată de aceste tranzacții cu obligațiunea de stat, poate există o procedură prin care să se suspende aceste tranzacții. Asta în contextul concret al unei țări din Europa. De asemenea, cred că ar trebui să ne uităm la argumentele și contraargumentele cel cu consumatorii la care s-a referit colega din partea verzilor, pe bună dreptate. Cum a spus colega, cum putem împiedica această taxă să fie aruncată pe umerii consumatorilor? Fondurile de pensii spun că sunt îngrijorate pentru că ar mări costurile pentru ele. Ce părere avem despre acest argument? E o amenințare reală? lucrurile poate nu stau atât de rău cum credem, dar trebuie să nu uităm nici de IMM-uri. Adesea oamenii aduc argumentul că IMM-urile vor avea de pierdut și nu o să mai rămână bani uh, care să poată fi dat cu împrumut acestora din partea băncilor, deci trebuie să ne gândim și la asta. Și apoi în ce privește utilizarea veniturilor. Inițial trebuia să fie un fel de taxă Tobin ca să fie utilizat pentru a finanța țările în curs de dezvoltare. Deci sigur că nu există acum un plan mondial, deci e foarte dificil să spunem că această idee pe care o avem acum ar servi acelui scop. Cred că sunt opinii diferite chiar în grupul din care vin. Eu n-aș fi în uh, favoarea unei legături automate între veniturile din această taxă și o formă de venit pentru Uniunea Europeană am avea șanse mai mari de succes dacă statele membre ar lua banii respectivi. Poate ulterior se poate vedea dacă se există o utilizare comună sau nu. Desigur că președintele francez a anunțat că dacă nu putem ajunge la un acord pe plan european, pentru că această taxă, e pregătit să o introducă pentru Franța. Există și alte exemple în legătură cu astfel de planuri. Cred că e o nevoie atât de disperată încât va trebui să recunoaștem că trebuie să încep de undeva. Criza financiară a fost provocată cel puțin parțial de aceste tranzacții super rapide. Deci dacă vrem să facem ceva, foarte bine, am mai putea aștepta până la un acord mondial, dar nu cred că va fi vreunul vreodată, așa că... Aș vrea ca cineva să dea un exemplu. Președintele, mulțumesc că aș putea spune și eu câteva cuvinte în numele grupului, pentru că raportorul din umbră nu aici. Până la urmă s-ar putea ca eu să devin raportor din umbră. În orice caz, cred că nu o să vă surprinde să auziți că sunt extrem de sceptic în legătură cu această taxă. Mă bucur că nu sunt sigur și unele dintre contribuțiile pe care le-am auzit deja s-au pronunțat în acest sens. Dorem să încep prin a preciza un fapt general. Există o idee că am senzația că oamenii cred că e un fel de soluție facilă de a strânge fonduri într-o situație cu greutăți economice grave. Sunt termeni de genul instrumente financiare inovatoare, ca și când putem uh, obține niște fonduri fără a provoca și pagube economice. Nu sunt surprins că domnul Sabaton Domnul Șemeta vrea o nouă evaluare de impact în de reciclurile groaznice de aici. Se spune aici că, și o să citez, ținând cont de măsurile de atenuare uh, menite să fie furnizate de TTF, niciuna de fapt dintre care nu s-a dovedit, impactul negativ pe termen lung se așteaptă să fie limitat la aproximativ o jumătate de procent. O jumătate de procent în legătură cu orice prognoză e suficient de prost Asta pare să sugereze că evaluarea de impact e atât de ezitantă încât ar putea să fie, de fapt, mult mai mare cifra. Și atunci punctul de pornire este să vă spun, dragi colegi, că nu cred că ar trebui să ne gândim la nimic în faza actuală care să facă să scadă creșterea și PIB-ul cu jumătate de procent în Europeană. E o sumă uriașă, chiar din analiza comisiei și nu cred că au demonstrat niciun beneficiu fundamental. Al doilea lucru care mă îngrijorează este că oarecum sugerează, care mea, citez, efecte distributive progresive. Cum a spus domnul de Jong, problema legată de fondurile de pensii. Deși e adevărat că nu în fiecare țară multe persoane care au lucrat pentru companii perioade îndelungate de timp se bazează apoi pe fondurile respective de pensii finanțate de companii pentru venituri uh, la vârsta a treia, dar în țara mea și alte țări există fonduri private de pensii care sunt investite în acțiuni și uh, obligațiuni și titluri de valoare guvernamentale și ne așteptăm ca cei care gestionează fondurile de pensii și vorbesc ca cineva care potențial va avea o astfel de pensie la viitor pentru o ocupare anterioară, deci ne așteptăm ca cei care gestionează să maximizeze rentabilitatea <clears throat> intrând în portofolii de risc mai mic sau mai mare, cu acțiuni, cu obligațiuni. Asta e o parte a temelor de casă și cetățenii se bazează pe aceștia și oarecum ideea că tranzacțiile, taxa pe tranzacțiile financiare, care după părerea mea ar limita capacitatea celor care gestionează fondurile noastre de pensii sau economiile noastre, să facă decizii uh, îndreptățite, nu e deloc un efect uh, progresist, uh, iar afecta negativ pe cetățenii în societate și cred că uh, trebuie să țină cont și de acest lucru, evaluat de impact. Apoi trec la chestiunea legată de impactul asupra sectorului financiar. Am avut niște discuții și s-a subliniat problemele Uh, pentru uh, cei care fac tranzacții. Nu sunt un mare sprijinitor, dar uh, concluziile legate de daunele pe care le putea provoca mi se par că poate sunt anumite practici distorsionate pe piața financiară, dar atunci putem găsi instrumente de contracarare foarte rapid prin reglementare financiară. Putem face acum. Nu TTF e o soluție. Am putea defini care sunt tranzacțiile și să le contracarăm uh, din partea autorităților de reglementare financiară. Eu nu cred, și aici sunt de acord cu Emilie Turin, că reducerea dimensiunii sectorului printr-o taxare mai mare. În multe țări deja avem uh, taxe suplimentare asupra serviciilor și veniturilor bancare. Nu va fi neapărat bun nici pentru creșterea economică. Eu aș vrea să văd cifra de afaceri în sectorul financiar să crească pentru că ei împrumută bani întreprinderilor și întreprinderilor care creează locuri de muncă. Asta e problema deocamdată, că nu fac lucrul acesta pentru că există o problemă de creștere redusă și revin la argumentul de dinainte. Și în fine, dacă ne uităm, și doamna Turin aici sunt de acord cu dumneavoastră, de fapt despre ce vorbă? Această propunere ar crea, în esență, un nou curent de venituri pentru bugetul Uniunii Europene. E clar în interesul Comisiei să aibă ceva uh, unde o să poată decide și recunosc faptul că statele membre, dar ce vor să utilizeze revinturile care apar din, tranzacția pe, din taxa pe tranzacție financiare, poate fi utilizată în întregime sau parțial ca resursă proprie pentru bugetul Uniunii Europene. În legătură cu toate aceste aspecte, Cred că e o propunere cu totul neconvingătoare, dar mi se pare că argumentul hotărător este faptul că nu se va aplica în toate statele membre din Uniunea Europeană, pentru că Comisia nu are puteri să facă acest lucru. Nu e nicio bază pe care să o pot vedea unde acest lucru nu va fi decis prin co-decizie. Cu siguranță guvernul meu și cred că și alte multe guverne n-ar accepta. Iată de ce asta va fi o denaturare, o distorsiune a pieței interne, indiferent ce credem. Și cred că raportul Mangel trebuie să arate acest lucru. S-ar putea să vrem să nu ținem cont de asta, dar rămâne faptul că va exista o denaturare a pieții și asta înseamnă că țările care aplică această taxă pe tranzacție financiare vor constata că vor de pierdut ca activitate economică dacă ar fi o propunere cu adevărat globală, ar putea fi aplicată. Atunci ar avea rost, dar în forma în care e prezentată aici, aplicată parțial în Uniunea Europeană, nu cred că ar funcționa și ar fi foarte dăunătoare pentru fiecare cetățean din Uniunea Europeană that was my contribution as a shadow, so I put on my balanced hat. Aceasta a fost uh, contribuția mea în calitate de raportor din umbră și acum doamna Roitova, doamna Coferati și doamna Gebhardt. <clears throat> Mai întâi uh, doamna Roitova. To, co tady vlastně bylo řečeno. Mulțumesc, nu vreau să repet ce s-a spus deja în această discuție, însă <clears throat> Această discuție e pe care se înceapă în statele membre, printre care și țara din care provin eu, Cehia. Și cred că în aceste discuții se pun cam aceleași întrebări pe care le-am auzit aici, pentru că această propunere nu are niciun obiectiv foarte clar. Ce vrem să facem? Să reglementăm, să reducem numărul... Pro nějaké další transakcilor speculative sau uh, ne punem doar problema să obținem niște venituri mai mari care să acopere anumite nevoi care există. Deci asta, acestea trebuie să fie primele întrebări și răspunsurile nu sunt foarte clare. În ce privește întrebarea uh, unde ar trebui folosite fondurile, ei bine, dacă Comisia speră să găsească, să se bucure de o reacție pozitivă din partea statelor membre, atunci cred că acești bani ar trebui să se întoarcă în bugetele statelor membre. Pentru că acum acesta încearcă să găsească modalități de a obține resurse financiare suplimentare, venituri suplimentare, Înțeleg, sigur, uh, ce încearcă Comisia să obțină din această uh, propunere. Nu putem fi siguri însă de impactul acestei propuneri și există multe întrebări uh, care se pun. Deci cred că acum avem nevoie de o analiză foarte detaliată și cred că această chestiune complicată ar uh, merita o audiere publică pentru care comisia ar putea să pregătească diferite opțiuni, să vedem care sunt plusurile, care sunt minusurile și, de asemenea, va trebui să arătăm ce vor realiza toate aceste opțiuni din punct de vedere al impactului. De asemenea, vorbim despre sectorul financiar și despre problemele care îi se pot pune în uh, responsabilitate. Unele țări uh, uh, au văzut că s-au trezit că ratingul lor uh, a fost redus. Asta înseamnă că pentru aceste țări va fi și mai dificil să-și uh, plătească datoriile. ne poate spune Comisia de ce nu s-a gândit la impozitarea dividendelor? Și aici cred că îmi voi încheia uh, uh, Uh, contribuția pentru că cred că ambele opțiuni, taxa pe tranzacțiile financiare și taxa pe dividende ar trebui să fie luate în considerare, ar trebui să fie examinate și cred că uh, Comisia ar trebui să se gândească mai mult la ambele opțiuni. Așadar, aș vrea să-i rog pe colegii mei și să-i întreb, nu credeți că ar trebui să se organizeze o audiere publică pe acest subiect? Președintele, sunt sigur că Comisia de Fond face acest lucru. Nu suntem noi Comisia de Fond, deci cred că noi ar trebui să ne concentrăm pe aspectele de fond. Domnul Coferati, doamna Gebhardt, apoi și dacă mai avem timp, îi dau cuvântul și doamnei Turin pentru o intervenție scurtă, însă deja suntem în întârziere și nu vreau să pierdem discuția pentru, la creditul de consum. Domnul Coferati. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, înțeleg dificultățile tehnice care se pun în crearea unui instrument nou, cum ar fi taxa pentru tranzac- pe tranzacțiile financiare. Însă, după părerea mea, acesta poate deveni un instrument extrem de eficace, cel puțin din două motive. Primul are de-a face cu sistemul financiar, al doilea are mai degrabă explicații de natură economică. Am văzut în cursul acestor ultimi doi ani că o parte din dificultățile pe care le au țările noastre și o parte dintre dificultățile pe care le-a avut euro s-au născut, au rezultat dintr-o activitate financiară cu un caracter pur speculativ. Nu vorbim aici despre acțiuni onorabile, ci de acțiuni care aveau în mod explicit intenția de a specula condițiile acelui moment, de a profita de condițiile acestui moment prin schimburi uh, extrem de rapide care nu aveau nicio altă justificare pentru a fi realizate. O practică de acest tip, deci o practică negativă, trebuie să fie uh, pusă în uh, locul potrivit. Ar fi absurd pentru că altfel n-am mai ieșit din criza actuală. Și ar fi absurd dacă nu am face altceva decât să reproducem încă o dată condițiile care au dus la crearea acestei crize. Așadar, trebuie să folosim experiența trecutului și să încercăm să introducem niște instrumente care să corecteze aceste comportamente, toate comportamentele negative, începând cu tranzacțiile speculative. Așadar, o taxă care are drept obiectiv declarat descurajarea unor acțiuni Uh, menite să ducă doar la o îmbogățire pe o perioadă scurtă și care ar putea să amenințe stabilitatea prin însăși natura speculației, o astfel de taxă mi se pare extrem de puternic, importantă, din punct de vedere al efectelor pe care le poate avea și a mesajului pe care o astfel de prevedere ar transmite-o sectorului financiar. Al doilea element important este cel care privește uh, utilizarea acestui instrument. Vorbim foarte mult de creștere, de pactul de stabilitate și creștere și de fapt ajungem să descoperim că de fapt nu vorbim decât de stabilitate și de creștere, uite, cam toată lumea. Așadar, creșterea, cum se obține? Pur și simplu uh, reglementând piețele, eu cred că nu. Creșterea în Europa are o singură soluție, dimensiunea comunitară, pentru că nicio țară singură nu poate face acest lucru, nu poate realiza acest lucru, și investiții robuste, puternice, și o politică keynesiană aplicată în această fază istorică tuturor țărilor europene. Așadar, Eh, la asta folosesc resursele noastre, dar eh, țările individuale nu au suficiente resurse la dispoziție. Aceste resurse pot veni într-o parte din euroobligațiuni, așa cum eh, s-a mai spus, pentru că o parte din aceste euroobligațiuni poate fi folosită pentru fondul de salvare a statelor și o altă parte pentru relansarea economiei. Dar poate veni o altă sursă, poate fi această taxă pe tranzacțiile speculative. După mine, această uh, dilemă nu are sens. Aceste resurse, uh, nu, adică uh, nu e o dilemă, e o falsă dilemă dacă acești bani trebuie să intre în bugetul european sau să fie date statelor membre. Eu cred că foarte clar ele trebuie să intre în bugetul european și să fie folosite ca un element de solidaritate, ca Europa să arate că folosește această resursă. Mă gândesc la toate elementele, atât structurale și de infrastructură cât și materiale. Apoi, unele dintre argumentele împotrivă pe care le-am ascultat nu mă conving. Iertați-mi franchețea. S-a spus că ar exista un risc dacă s-ar introduce o astfel de regulă, în sensul că uh, capitalurile ar fugi. Eu nu aș pune niciodată un euro uh, într-un fond de investiții care n-ar avea un randament clar și care s-ar ține numai de speculații. Pentru că uh, riscul de a pierde acești bani ar fi foarte mare. Așadar, avem nevoie de fonduri care au o atitudine legată de stabilitate și o filozofie a stabilității în modul în care gestionează economiile noastre. De aceea, uh, nu mă convinge argumentul că ori fac toți acest lucru, ori nu o face nimeni, nu impune nimeni această taxă. Dacă cineva, din motive legate de dimensiunea sa teritorială, decide să nu facă, e treaba lui. Dacă spune cineva că uh, ori facem peste tot în lume, ori nu facem uh, nicăieri, mi se pare un pretext. Dacă o facem într-un număr cât mai mare de țări și, după mine, dacă începem și dacă arătăm că mecanismul funcționează, atunci va fi destul de ușor ca apoi și alte țări, care inițial nu sunt convinse de, această, uh, de această taxă, să se răzgândească. Eu cred că acesta ar putea reprezenta realmente unul dintre instrumentele inovatoare cele mai puternice și care uh, ar fi uh, utilizat într-un mod legitim ca mecanism de control, dar ar putea fi și o linie de demarcație între ce a fost până acum, între trecut și viitor. De aceea eu sunt convins de utilitatea acestui instrument. Președinte, vreau să reamintesc colegilor că avem încă un punct de acoperit pe ordinea de zi, dar este un punct important. Doamna Gebhardt dorește să intervină și apoi și domnul Schwab, cred că a spus că dorește să ia cuvântul. Domnul Schwab, doriți să luați cuvântul? Mai întâi doamna Gebhardt și după aceea dumneavoastră. Deci nu sunt sigur că mai am uh, timp pentru domnul, doamna Turin, o să intervine mai târziu. Doamna Gebhardt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentările ascultate. Cred că în această discuție nu ar trebui să uităm că Parlamentul European, în urmă cu câteva săptămâni, în uh, plen, a solicitat această taxă asupra tranzacțiilor financiare și Comisia a propus, a, deja a promis de multă vreme să facă acest lucru. Și spunem inițial că vrem această taxă, apoi spunem că nu, cred că ar trebui să fim consecvenți în acțiunea noastră și ar trebui să vedem că dacă Comisia face ceva ce dorește Parlamentul, să nu spunem apoi că nu mai dorim acest lucru. Există o problemă cu propunerea comisiei și anume că nu e suficient de sexy, că nu merge suficient de departe. Ne-a furnizat doar un uh, placebo pentru a-i da impresia Parlamentului că da, am întreprins măsuri să facem ceva și să ne facă să credem că se muncește din greu. Aici sunt de acord cu colegul meu uh, Antonio Corea pe deplin. Cred că uh, TTF, un subiect despre care vorbim deja de foarte multă vreme, ar putea să aibă numeroase aspecte pozitive dacă ar fi să o aplicăm corespunzător. Nu aș dori să enumăr aici toate aspectele importante, ci pur și simplu să subliniez un aspect, deoarece astăzi nu dispun de suficient timp. În primul rând, tocmai pentru că suntem Comisia IMCO și pentru a răspunde la spusele colegului Harbour pentru grupul său. Cred că a, un acest, acest tip de taxă ar putea să fie extrem de folositoare pentru piața internă, deoarece ar putea să fie un mijloc care ne-ar permite să structurăm piața internă și să acționeze ca un zid de protecție în fața celor uh, tranzacții financiare care nu un mic de face cu economia reală. Trebuie pur și simplu să restructurăm uh, economia reală și această taxă ne-ar permite să facem acest lucru și dacă se poate, mai mult ne-ar putea permite să creăm o um, competitivitate echitabilă. Și aici sunt de acord cu spusele colegului meu conferat în ceea ce privește fondurile de pensii. Există bune fonduri de pensii care lucrează din greu astfel încât cetățenii să nu aibă nicio temere ca uh, cândva în viitor să se găsească în fața a nimic și există numeroase fonduri care se confruntă cu probleme. Și tocmai aici unde există probleme trebuie să veghem ca în cele din urmă doar acele state care încurajează acele fonduri care depun o activitate ronică și prefera să avem un sistem al pensiilor reglementat de stat. Știu însă că există state unde acest lucru nu se întâmplă așa și trebuie să luăm în considerare și acest aspect. Cred că ar trebui să privim nu doar latura negativă, ci și latura pozitivă pentru a putea evalua corespunzător aplicarea în viitor a unei astfel de taxe în mod rațional și astfel încât să avem la dispoziție elemente raționale cu care putem reglementa aplicarea acestei taxe. Domnul Schwab, domnule președinte, s-au spus, spus foarte multe și trebuie să recunosc că mă întreb la ora actuală dacă într-adevăr argumentele sunt uh, pe aceeași linie cu propunerea Comisiei. Nu e vorba de a genera noi impozite și noi surse de venit pentru bugetul comunitar. După părerea mea, nu e deloc acesta obiectiv. fondurile de pensie investesc pe termen lung în uh, valori a căror creștere este planificată. Iată de ce uh, costurile de tranzacționare pentru fondurile de pensie sunt foarte mici fondurile de pensie nici nu vor fi afectate de această taxă. Ele nu vor, vor trebui să achite doar acest 0,01%. După cum spuneam, aceste fonduri investesc pe termen lung. Nu cred că e vorba de a pedepsi o anumită atitudine financiară. Cred că s-a subliniat deja că nu se urmărește eliminarea um, regiunii financiare din uh, Londra și uh, Frankfurt respinge aceste argumente pe care le-am auzit. Nu e vorba de a plăsi pe nimeni. Când am vorbit de embarcațiunile de agrement, am auzit această propunere astăzi, și anume propunerea Californiei de a reglementa ambargațiunile din uh, California a fost reglementate și s-a stabilit de timpuriu plafonul maxim de emisii de dioxid de carbon. S-a spus că e o distorsiune a concurenței, că nu putem accepta acest lucru și astăzi uh, luăm și noi în considerare această opțiune în Europa. Cred că putem uh, trage o concluzie că ideile bune ajung în cele din urmă să se realizeze. Nu am nicio obiecție, cred, e adevărat, avem încă multă muncă în fața noastră, însă întrebarea de bază la care trebuie să găsim un răspuns, ca și INCO, de ce un fond de investiție care achizit, cumpără o firmă trebuie să plătească uh, taxe pe cifra de afaceri, iar dacă investește în acțiuni, nu va trebui să plătească nicio taxă. Având în vedere că ne bazăm pe o economie care tot mai mult se concentrează asupra serviciilor uh, financiare. Sper că această întrebare să fie abordată încet, încet. Mulțumesc. Cred că ar trebui să scurtăm discuția aici. Cred că nu avem uh, timp la dispoziție pentru un răspuns din partea comisiei, însă um, vom putea reveni mai târziu, pentru că, a, uh, domnul Engels, în mod evident, trebuie să-și realizeze avizul. Vă vom invita să reveniți și să comentați avizul pe care îl va redata domnul um, Engel. Doriți să auziți părerea comisiei, nu? Da, uh, sunt conștient că vom avea o oră alocată prezentării, mai avem încă un punct pe ordinea de zi, mai sunt 25 de minute înainte de întâlnirea coordonatorilor. Da, cu siguranță veți avea ocazia să ascultați mai târziu pe parcurs părerea comisiei. Domnul Engel și-a prezentat deja ideea. Da, înțeleg într-adevăr că suntem în contra, timp, dar ar putea să fie interesant, având în vedere spusele antevorbitorilor mei, ar fi interesant să auzim părerea Comisiei uh, vis-a-vis -vis de un nou sau un al doilea studiu de impact. Am putea, dacă am putea face doar acest lucru acum, pentru că n-ar fi extrem de folositor. Da, vă mulțumesc foarte mult. Comisia poate să vorbească despre acest subiect acum. Domnule Dima, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului, dar am să fiu foarte succint. Aș uh, fi dorit să fi abordat mai multe puncte, însă am să fiu succint. Nu va fi un nou studiu de impact. Ceea ce a făcut Comisia și ceea ce se perfecționează la ora actuală este realizarea unor simulări adiționale referitor la impactul economic care vor rezulta în urma punerii în aplicare a acestei propuneri nu urmărim să jonglăm cu cifrele, așa cum ați uh, fi insinuat. E vorba de faptul că mm, studiul de impact care a fost uh, realizat anul trecut a avut un caracter general, iar acum uh, țintim simulările care au fost realizate asupra unor detalii specifice ale propunerii care a fost prezentată. Datele care sunt calculate la ora actuală, care provin de la aceste simulări, sunt ceva mai blânde, arată că impactul economic în ceea ce privește scăderea PIB, investiții, ocuparea forței de muncă, costul capitalului, costul investițiilor, sunt aproape neglijabile pe termen lung, Cred că e vorba de o descoperire importantă am uh, fi promovat că, deși actualul studiu de impact arată o evoluție ușor negativă, nu este concludent, deoarece un studiu de impact este doar ceea ce este și uh, e vorba de stimulări economice cu uh, limitări inerente care se bazează pe modelarea teoriei economice. Nu se vorbește nimic despre folosirea veniturilor Există anumite tipuri de taxe asupra tranzacțiilor financiare care nu pot fi incluse într-un model și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, foarte pe scurt, un aspect care a fost reluat în repetate rânduri și care este din motive evidente foarte important pentru acest, această comisie este impactul asupra pieței interne, în cazul în care, teoretic, există un subgrup de țări care ar pune în aplicare această taxă și nu uh, ansamblul Uniunii Europene. În mod evident, Comisia a făcut propunerea pentru toate cele 27 de state. Dacă ar fi existat o propunere demarată de statele membre și nu de Comisie pentru a pune în aplicare la nivel de subgrup această țară, cred că s-ar fi recurs la un instrument de cooperare accentuată, un instrument prevăzut în tratate, atunci Comisia ar fi trebuit să verifice dacă există sau nu un impact asupra pieței interne care ar fi făcut imposibil aplicarea acestei taxe la nivel de subgrup. La ora actuală nu pot să mă pronunț vis-a-vis -vis de această analiză juridică. Dacă ne gândim la TVA, de exemplu, acolo există un cadru existent de norme juridice la nivel european, ar fi greu să ne închipuim uh, dar există și alte exemple, propunerea Comisiei în ceea ce privește impozitarea autovehiculelor, care nu ar fi dus la modificări în toate statele membre. Nu pot așadar să prevăd care vor fi consecințele, dar să va face un uh, studiu de impact. Trebuie să ținem cont și de faptul că există obligații antidiscriminare ale Uniunii Europene deja incluse în legislația internațională și a țărilor terțe care nu este uh, violată de prevederile acestor uh, noi, uh, de prevederile pe care le presupune pune în aplicare acestei taxe, Rămâne de văzut, însă trebuie realizate analize suplimentare dacă într-adevăr această taxă va fi pusă în aplicare. Având în vedere că suntem îmbrățați de timp, am să mă opresc aici, dar sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare de natură tehnică pe care o avea Mulțumim, spune domnul președinte, a răspuns la ultima întrebare, cred că am vorbit de când și nu dacă, mai degrabă. Cred că ați putea să demarați deja activitatea referitor la consecințele asupra pieței interne dacă aș uh, paria, aș spune că acolo trebuie să să concentreze eforturile. Domnule Engel, avem uh, un program pe care trebuie să respectăm. Doreți să mai uh, spuneți ceva? Urmați să ne, primi, să ne trimiteți un proiect de raport pe 3 februarie, nu așa? Da. Intenția mea era să-l uh, um, termin ceva mai repede, însă până la 3 februarie va fi gata. Nu știu care va fi limba originală. E foarte probabil să fie engleză, de asemenea având în vedere cum s-au desfășurat lucrurile până acum. Și, Malcolm, după cum spuneai pe bună dreptate, ar trebui să începem cu consecințele asupra pieței interne și tocmai acest lucru intenționez să-l fac în raportul pe care îl voi uh, înainta. Mulțumim foarte mult! Cred că am meritat să depășim un pic timpul, deoarece am purtat o dezbatere foarte interesantă. Trecem la ceea ce cred că va fi o sesiune ceva mai scurtă, dar cu toate acestea extrem de importantă, deoarece încă o dată vom avea ocazia de a continua discuția pe parcurs, deoarece, după cum știți, am uh, realizat ca parte a activităților noastre preliminare privind punerea în aplicare a directivei privind contractele de credit pentru consumatori, un studiu și studiul a fost realizat de, pentru noi uh, de Institutul de Studii Juridice, care cred că face parte, este asociat Universității din Osnabrück, dacă nu mă înșel. Aveți un exemplar în dosarul dumneavoastră. Aș dori să mulțumesc Departamentului eh, de Politică și lui Elkan și lui Philip pentru că au eh, monitorizat acest studiu. Din păcate, doctorul Zoll de la Universitatea din Cracovia, care era responsabil de acest studiu, este înzăpezit în Munich. Cei care se întorc în Bavaria poate că vreți să știți acest lucru, însă doamna Margarita Lavrunovici de la Universitatea din Osnabru, care este de asemenea avocat, și care și-a făcut studiile atât în uh, Marea Britanie cât și în Germania și în Polonia, cred că am zis dumneavoastră aici, ne va prezenta studiul în numele dumnealui. Cred că avem niște diapozitive pe care le vom urmări aici. Dacă vă puteți încadra în 10 minute, v-am fi recunoscători să rămânem timp la dispoziție pentru întrebări. Mă tem că domnul Lechner uh, se află în întârziere, luăm parte la un trialog, poate că ni se va alătura mai târziu, între timp însă invit colegii care doresc să pună întrebări să facă acest lucru când se va întoarce domnul Lechner, ne va prezenta ideile dumnealui. Să auzim acum însă care este um, studiul uh, realizat. But I will try to keep it very briefly. Um, Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte succint. Concerned with the implementation of the consumer study. Având în vedere aceste studii legate de directiva privind contractele de credit pentru consumatori de la Institutul de Studii Juridice și o să vă prezint informațiile generale privind uh, studiul, observații generale cu privire la implementarea formală a directivei, apoi analizăm uh, anumite aspecte selectate din directivă și foarte rapid să vedem cum uh, extind statele membre la sfera de aplicare a directivei. Care e subiectul studiului? Principalele dificultăți uh, în implementarea directivei se concentrează în special pe patru elemente. Pentru că e vorba de o directivă de armonizare completă, o să ne uităm aspectul de armonizare de plină al directivei, în al doilea rând directiva de statul membru e o anumită marjă de apreciere a anumite aspecte, o să ne referim și la asta, apoi opțiunile date de directivă, mm, vom sări peste reglementările introduse mai recent, care fac deja parte din aspectele pe deplin armonizate și, de asemenea, cerințele de interpretare, metodologia utilizată, am trimis chestionare în 14 state membre care urmează structura studiilor ca să avem rezultate comparate. Opțiunea statelor membre a fost de a încerca să avem și partea de, de common law din statele membre ca și uh, state din uh, de drept european tradițional și de nouă legislație, deci avem o imagine reprezentativă în ce privește faza implementării. În prezent, toate statele membre pe care le-am acoperit au implementat directiva. Toate acestea, șase din 14 state membre au avut întârzieri. Principalele dificultăți au fost uh, care au fost raportate a fost uh, calendarul uh, foarte strâns de implementare. Țările au trebuit să facă fie multe modificări după termenul de transpunere, fie au transpus, au depășit, nerespectând termenul de transpunere, din cauza acestor cerințe de modificare. Spre deosebire de prima directivă din 1987, această directivă are o abordare complet armonizată, ceea ce înseamnă că statele membre nu doar că pot să mențină sau să introducă noi reglementări, așa cum prevede directiva, ci nu au voie nici să extindă nivelul de protecție. Aspectele complet armonizate sunt enumerate aici. informațiile standard reglementate articolele 5, 6 și anexa din directivă, apoi informațiile contractuale care trebuie să facă parte din acordul de credit, dreptul la, retrouri, eh, la retragere, condiții pentru rambursarea mai rapidă și calcularea metodei pentru APR, la care o să revin puțin mai târziu. În ce privește aspectele complete, armonizare și informații pentru consumatori. 6 din 14 state membre acoperite au, au uh, transferat exact ce prevede directiva. Patru dintre aceste țări acoperite au implementat-o exact, uh, modificând puțin formularea, dar păstrând conținutul. Patru, ultimele patru dintre țările acoperite au uh, operat unele diferențieri și în conținut. De exemplu, Franța nu a implementat dreptul de a fi informat după consultarea unei baze de date în datele precontractuale, iar Portugalia a implementat cerința anunțării în caz de plată anticipată, dar o să găsiți detaliile în studiu. Alte probleme menționate a fost caracterul obligatoriu al acestor informații pentru consumator și momentul în care trebuie date acele informații consumatorului. În ce privește Richard, dacă poți să mergi la imaginea precedentă, mulțumesc. Ne-am oprit la aspectele complet armonizate, a doua parte a acestor informații contractuale de la articolul 10, care nu pun probleme, doar Letonia și România nu au transpus prevederile privind condițiile de exercitare a dreptului de retragere din toate proiectele de acord de la articolul 10.5 litera H. E asemenea pentru Germania, prevederea a fost transferată corect. Cu toate acestea au inclus sancțiuni care trec dincolo de domeniul articolului 14.1b. Apoi trecem la dreptul de retragere, a treia parte a aspectelor complet armonizate despre care vreau să vă vorbesc. Toate statele membre au implementat dreptul la retragere, dar se pare cu toate acestea că acest drept de retragere a provocat multe probleme în statele membre, de exemplu în Germania. Există dreptul de a reveni ca alternativa la dreptul de a te retrage dacă e în conformitate cu directiva. Acesta trebuie verificat. Pentru că domeniul de aplicare al directivei nu e atât de clar în ce privește acest aspect complet armonizat și eventual dreptul de returnare. În cele din urmă, în ce privește plata anticipată, nu s-au întâmpinat, nu s-au relatat probleme deosebite. Totuși s-au adus multe critici în ce privește prevederile legate de conversație și, după cum s-a arătat, Portugalia a introdus un drept, o cerință de înștiințare, cum că consumatorul va rambursa mai devreme și această înștiințare trebuie făcută cu un termen de 30 de zile. Având în vedere că există o criză de timp aici în ce privește prevederile de implementare și marja de apreciere destul de largă, în această parte directiva lasă statelor membre libertatea de a reglementa modalitățile de implementare am discutat această marjă de apreciere prevăzută la articolele 5, alineatul 6, explicațiile adecvate și marja de apreciere prevăzută la articolul 15, alineatul 2, în ce privește căile de atac împotriva furnizorului și sancțiunile pentru calcări reglementate la articolul 23. Îndatorirea în baza articolului 6 a fost aplicată, implementată de toate statele membre. 9 state membre nu au prevăzut clarificări în legătură cu această datorie, iar Germania a prevăzut parametri care nu au caracter obligatoriu. Patru dintre aceste țări, Franța, Austria, Regatul Unii și Germania, au dat definiții precise și clarificări în ce privește explicațiile date cu privire la oferta de credit. Excuse me. Um, the second part is the a doua parte, marja de apreciere referitoare la măsura în care Căile de atac sunt disponibile în baza articolului 15. 8 state membre au adoptat în mod expres căi de atac împotriva creditorului. 3 din 14 nu au prevăzut în mod expres uh, sancțiuni. Germania nu a menținut caracterul subsidiar al prevederii. În ce privește sancțiunile, majoritatea țărilor au implementat această prevedere în mod corect. Majoritatea sancțiunilor se pot găsi în legislația privind creditele de consum în statele membre și majoritatea acestor sancțiuni țin de dreptul civil. În ce privește opțiunile, aș vrea să vă recomand să vă uitați la rezumatul executiv unde sunt enumerate toate opțiunile într-un tabel se spune ce opțiuni au fost alese de care țară și aș vrea în încheiere să vă prezint rezultatele acestor opțiuni. Uh, trebuie să spunem că Bulgaria nu are nicio opțiune, Franța, Italia și Portugalia au doar o opțiune, Cipru, Germania și România au luat cele mai multe opțiuni. Trebuie să menționăm că majoritatea opțiunilor alese a fost opțiunea de la articolul 2, alineatul 6, care se referă la aranjamente care să fie convenite de creditor și consumator în ce privește plățile întârziate sau metode diferite de plată și, de asemenea, opțiunea prevăzută la articolul 16, alineatul 4, referitoare la prevederi cu privire la plata anticipată și despăgubire limitată la această opțiune. Opțiunile care mai degrabă nu au fost alese erau cele prevăzute pentru o uh, reducere a perioadei de retragere și opțiunea care ar permite creditorului să ceară despăgubiri mai mari în ce privește plata anticipată din partea consumatorului. Deci se pare că statele membre au preferat mai degrabă opțiuni mai prietenoase față de consumator. Cu toate acestea, în ce privește frecvența lor de opțiuni, nu e nicio legătură între perioada scurtă de implementare și implementarea târzie de către unele state membre. Aceasta e o porțiune pe care o vom sări și ne referim în ce privește extinderea domeniului de aplicare, majoritatea statelor membre au extins aplicarea domeniului de aplicare și la alte credite, gen credit ipotecar și de asemenea credite pentru consumatori acordate pentru a finanța proprietăți imobiliare în Germania. E un punct suplimentar. Domeniul personal s-a extins și la fondator de noi afaceri. Și în ce privește extinderea domeniului de aplicare, vreau să recomand tabelul prevăzut în uh, rezumatul executiv, unde aveți o imagine de ansamblu cu privire la toate extinderile Uh, dată și luată de statele membre și vă mulțumesc pentru atenție. Good. Well, thank you very much indeed. I think... Mulțumesc foarte mult. Cred că este un subiect complex. E mai ușor să urmăresc raportul decât uh, diapozitivele, dar oricum, în viitor, uh, poate domnul Lehner va... Ah, domnul Lehner s-a întors uh, de la dialogul tripartit pentru că citam din, din raportul nostru, dar aceea nu v-am văzut. Aș dori să faceți un comentariu în ce s-a, față de ce s-a spus până acum și de ce, față de ce ar trebui să facem, pentru că nu cred că în această după vom putea face progrese foarte mari. Va trebui să citim acest document, să-l digerăm, ca să spun așa. Dar vă rog, spuneți-ne primele noastre impresii ca expert în domeniu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss mich zunächst wirklich entschuldigen. În primul rând îmi cer scuze, am luat parte la două dialoguri tripartite. Primul a avut succes, al doilea, din păcate, nu poate încă, nu. Al, cel de-al doilea a fost extrem de dificil din punct de vedere uh, specific, a fost extrem de greu să gestionez subiectul abordat. A fost vorba de dreptul moștenirii Știți dumneavoastră, domnule președinte, provenind din Regatul Unit al Marii Britanică, este un subiect foarte important și nu am dorit să întrerup discuțiile. Um, sunt recunoscător pentru studiu, voi reveni asupra aspectelor importante dacă vine vorba de aplicarea acestor directive în uh, propriul stat membru, dacă cineva analizează acest lucru, eu am făcut acest lucru în Germania, în urmă cu un an, doi, am uh, analizat cum am pus în aplicare în Germania această directivă. Uh, iată de ce în acest sens acest studiu este extrem de util. Vom vedea ce concluzii urmează să tragem și ce aspecte sunt importante pentru legislator. Am spus că multe state membre au nevoie de această directivă și pentru activități privind ipotecile. La ora actuală însă nu trebuie să facem, să creăm o nouă directivă pentru ipoteci care deviază de la um, cea inițială. Acest lucru nu este posibil din punct de vedere al procesului legislativ și nu e benefic nici pentru statele, membri, statele membre. În ceea ce privește Rambursarea anticipată, e vorba de un subiect extrem de complicat, care trebuie abordat în ansamblu, trebuie să vedem că aceste credite pentru consum sunt adesea credite pe termen scurt, nu ca și un credit ipotecar care, are, care se desfășoară pe 20-30 de ani. Iată de ce e o problemă considerabilă în ceea ce privește finanțare, refinanțare în acordarea dobânzilor aferente pe mine m-ar interesa dacă s-a spus cum se ajunge la rata dobânzii efective anuale, dacă ați putea să reveniți la acest subiect, dacă e unitar sau nu. Și aș dori să spun că dacă citim printre rânduri și ne referim la realitatea vieții și la practica din domeniul economic. Aici ne confruntăm de diferențe marcante și poate că avem nevoie de încă 2-3 ani să vedem cum a evoluat acordarea de credite um, la nivel transfrontalier sau chiar național. Ar fi interesant de văzut trebuie să mă consult și cu grupul meu referitor la abordarea pe care o vom uh, face. Știm că pe 16 martie la ora 24 voi înceta activitatea în Parlament. Din 27 martie nu voi uh, mai fi membru al Parlamentului. Succesoarea mea este um, primarea orașului Bingen. Ea uh, va continua activitatea. Iată de ce trebuie să mă gândesc încă o dată cum vom continua cu acest raport. Trebuie să discut cu grupul meu și cu secretariatul să vedem dacă ne vom încadra în program. Iată ce propun să reluăm discuția referitoare la acest raport. Mulțumesc! Well, um, that is the most startling news of the afternoon. Uh, este cea mai uimitoare știrea după amiezii că vă retrageți din Parlament. Și trebuie să spun că erați un stâlp al acestei comisii, aveți uh, cea mai mare vechime. Uh, și în această după deja ați făcut două dialoguri tripartite și o prezentare. Vă dorim uh, numai bine. Evident, coordonatorii va trebui să examineze această chestiune și pentru că uh, calendarul este destul de flexibil și un proiect pe care am agreat să-l facem în cursul acestui an. Dorim să contribuim la propunerea Comisiei și vom uh, uh, examina revizuirea lor asupra directivei. Mă bucur să văd pe doamna Luisa, care a venit aici să asculte, pentru că se va ocupa de acest subiect din partea DG Sanco. Așadar, aș fi bucuros să discutați un calendar cu Comisia și poate domnul Schwab să ne um, informeze la reuniunea coordonatorilor ca să ne asigurăm că ne coordonăm și că vom putea să exprimăm niște poziții politice pe această directivă importantă, uh, poziții pe care Comisia să le ia în considerare atunci când își fac uh, consultarea. Asta ar fi sugestia mea. Începește calendarul, dacă și ceilalți coordonatori sunt de acord, evident. Așadar, dacă văd că domnul Bușoi este aici, uh, dacă nu mai este nicio intervenție, propun să închidem discuția pe acest raport în această după-amiază. Să mulțumim uh, doamnei Larionovici. Iertați-mă că vă pronunț greșit numele, dar vă mulțumesc foarte mult că ați venit și probabil va trebui să digerăm acest raport, să citim tabelurile și să vorbim despre următoarea rundă de discuții cu domnul Belon iar uh, domnul Lechner va trebui să discute calendarul ca să vedem cum putem face progrese pe acest uh, subiect. E toată lumea mulțumită? În regulă. Atunci, mulțumesc tuturor foarte mult. Uh, ședința din această după amiază se încheie. Vă reamintesc celor care nu vor sta la râna coordonatorilor că reluăm mâine la ora 9 dimineața cu o prezentare a președinției daneze, Ministerul uh, danez pentru uh, întreprinderi. O să avem o pauză scurtă de 3 minute ca toată lumea să poată ieși din sală și după aceea vom începe reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc foarte mult!